care în ceea ce privește alegerea vicepreședinților. Termenul pentru prezentarea candidaților este până astăzi la 22.30. Candidații trebuie să se prezinte în fața secretarului general în open space, în clădirea lui Svice,